Stimate colegi, stimați colegi, deschidem ședința și declar perioada de sesiune întreruptă joi 18 decembrie ca fiind reluată. Dumneavoastră tuturor, stimate colege și stimați colegi, doresc să vă urez un an nou bun pentru 2009